de exemplu. Apoi, în ceea ce privește uh, veniturile generate de această taxă, un element foarte important. E important ca aceste venituri să poată să fie folosite pentru a da un nou avânt creșterii economice în Europa și să nu scăpăm această ocazie prețioasă. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, anunțuri Vreau să îi salut pe membrii unei delegații de la Parlamentul uh, Mexican, pe care vreau să îi salut. Sunt sus pe balcon, la balcon și să le urez bun venit la Bruxelles. Mulțumesc foarte mult și acum continuăm. Următorul vorbitor este domnul Calfin. Thank you, President. Mulțumesc. Sperăm că acest raport va întruni foarte mult sprijin. Mulți colegi sunt îngrijorați de efectele acestei tranzacții asupra contribuabilor. Sunt de acord, este o temere legitimă, însă vreau să vă uitați la uh, echilibrul care există între ceea ce se plătește pentru a consolida sistemul financiar pentru a capitaliza băncile și pentru a finanța mecanismul de stabilitate pentru femei și așa mai departe. E vorba până la urmă de o contribuție de miliarde și miliarde care oricum merg la consolidarea sectorului financiar. Dacă această taxă este introdusă, atunci povara pe umerii contribuabililor va fi ușurată, nu în întregime, dar măcar parțial. Dacă o parte din aceste venituri merg la bugetul european, Asta nu înseamnă că va fi o taxă pe bugetul european. Înseamnă că contribuțiile naționale vor fi scăzute, ceea ce până la urmă va însemna pur și simplu o contribuție acestei taxe direct la bugetul național. Gândiți-vă că asta este în interesul contribuabililor. Până la urmă, mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Galpelci. csak üdvözölni tudom az előttünk fekvő jelentést. Pot doar să salut cele spuse în acest raport, prin care se spune că avem nevoie de această, că avem nevoie de această taxă asupra tranzacțiilor financiare. În plus, acest raport reprezintă o abordare reală care poate uh, rezolva criza cu care se confruntă Europa. Vom, uh, în urma introducerii acestui instrument, vom fi martorii unor rezultate concrete. Din păcate, o asemenea taxă asupra tranzacțiilor financiare nu poate fi introdusă la nivel mondial, nici la nivel european, dar în urma ei am putea avea Uh, venituri importante pentru Uniunea Europeană. Cooperarea consolidată reprezintă un instrument important care poate duce la situația în care tranzacțiile financiare sunt bine reglementate, astfel fiind limitată posibilitatea ca sectorul financiar să se desprindă cu totalitate, în totalitate de economia reală. Sectorul financiar este în primul rând vinovat pentru uh, criza generată și nu a contribuit uh, la uh, consolidarea situației reale după, după această criză. Și raportul acesta se discută tocmai această situație și contribuie la consolidarea transparenței și la uh, Um, acoperirea lacunelor uh, existente până în acest moment. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Leicht, Leichtfried. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cu taxa asupra tranzacțiilor financiare avem la dispoziție un instrument care face posibilă uh, diseminarea adecvată a poverii acestor crize avem un instrument care îi obligă și pe cei care, a, care nu au plătit multe impozite până acest moment. Este vorba de concernele de mari dimensiuni, de bănci care urmează să plătească aceste impozite. Este un instrument care creează creștere acolo unde este nevoie de ea, în economia reală și nu în sectorul financiar și cred, sper că Parlamentul va face cele necesare prin uh, votul pe care îl va face. Însă mă nemulțumește un lucru, mă nemulțumește ce se întâmplă în Consiliu. Ce se întâmplă în Consiliu, din punctul meu de vedere, este un uh, scandal. Um, Cameron uh, ține seama în uh, măsurile politice de uh, interesele concernelor mari și aceste interese sunt reflectate în politicile europene. Și, dragi colegi, haideți să dăm uh, răspunsul potrivit domnului Cameron, să votăm pentru această taxă asupra tranzacțiilor financiare. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Caras. Domnule președinte, domnule raportar, doamnelor și domnilor, Parlamentul European sprijină uh, prin acest uh, raport din nou Uh, rolul său de lider în uh, discuția asupra taxei, asupra tranzacțiilor financiare. Parlamentul European sprijină prin acest raport rolul de lider al Comisiei în procesul de punere în aplicare a acestei propuneri. Cum a spus și antevorbitorul meu, Consiliul blochează introducerea pe, la nivel european a unei taxe asupra tranzacțiilor financiare. În acest moment, Consiliul blochează uh, uh, introducerea unei asemenea taxe în zona euro. Și Consiliul uh, este de vină pentru faptul că introducerea acestei uh, taxe este ne- nerealistă. Noi ne dorim oprirea acestei, ridicarea acestei uh, blocade. Noi dorim să ținem la obiectivele pe care pe care ni le-am uh, stabilit. Această taxă este o, o măsură de reglementare și tocmai de aceea eu am înaintat un amendament care uh, propune o taxare uh, mai mare a tranzacțiilor extrabursiere. Noi ne dorim ca prin intermediul acestei taxe să avem o marjă de mișcare din punct de vedere bugetar mai mare pentru a consolida politica de creștere economică și de investiții în Uniunea Europeană. Și vă rog să fiți de acord cu această propunere. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Regner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, cred că a venit momentul să vorbim foarte clar nu putem evita introducerea acestei taxe. Ea este nucleul uh, strategiei uh, noastre de a depăși această criză economică. Uh, tranzacții foarte riscante, speculative, au cauzat până la urmă și ele criza socială prin care trecem acum. Băncile trebuie salvate aproape în fiecare zi și tocmai de aceea acum este momentul și nu cândva în uh, viitor să convingem sectorul financiar că trebuie să contribuie și el la combaterea crizei. Toată lumea plătește impozite, se plătesc impozite pe energie, pe muncă și așa mai departe și este absolut incredibil că nu a fost introdusă o asemenea taxă asupra tranzacțiilor financiare, în urma căreia eu consider că piețele financiare vor fi mai uh, stabile, speculațiile, tranzacțiile speculative pe termen scurt vor fi îngrădite și ne vom asigura că vom putea finanța mai bine economia reală. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Dean acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. După cum deja s-a spus aici în repetate rânduri, uh, introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare are sens doar dacă această taxă are o dimensiune mondială sau în cel mai rău caz europeană, dar pentru toată Uniunea Europeană. E logic ca și Comisia și Parlamentul să dorească impunerea unei astfel de taxe europene și următoarea etapă, în mod logic, ar fi să dispunem și de resurse proprii la nivel european, ca bugetul să aibă o bază mai solidă, după cum uh, e cazul pentru un buget normal s-a spus de multe ori că asta trebuie să contribuie la creștere, că introducerea aceasta, acestei taxe pe tranzacțiile financiare trebuie să contribuie la propriile resurse uh, pentru Uniunea Europeană și asta răspunde tuturor criteriilor uh, regăsite și în raportul la Masur și în documentul Comisiei uh, în legătură cu uh, propriile resurse acestea ar susține bugetul european, care este unul de creștere. Deci ar fi vorba de un, menomen, de un, mă scuza, de un instrument în favoarea creșterii, dar uh, uh, un efect în plus ar fi reducerea contribuției statelor membre la bugetul european. Deci acestea și-ar vedea situația ușurată. Iată un instrument cu obiectiv dublu uh, și trebuie susținut. Mulțumesc acum domnul Lamasur. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă bucur această dezbatere, pentru că în fiecare săptămână se aud uh, uh, șefii de stat și de guvern că lansează tot felul de proiecte ca și cum ar fi propria lor idee, ca și cum ar fi ceva revoluționar. Dar de 5 ani de zile am votat aici la Parlament prima oară în favoarea acestei taxe. De un an de zile Comisia a venit cu un proiect precis și complet și mulțumesc domnule comisar Șemeta și a creat și un grup de experți care lucrează de șase luni de zile la acest proiect. Și uh, să nu ne înșelăm în ce privește natura taxei. E vorba de o taxă indirectă, un impozit indirect cum e și TVA-ul. Deci nu, este, nu are caracter punitiv uh, pentru operatorii financiari. Va fi suportată de clienții acestora. Da, pe o, o bază atât de uh, extinsă și o rată atât de scăzută că va fi imperceptibilă și dacă se aplică foarte bine în practică, nu va avea nici efecte importante de delocalizare a tranzacțiilor. Să nu ne înșelăm nici în ce privește obiectul. Uh, obiect, este unul dublu. Obiectivul este dublu, să financeze obiectivele comune europene și să ajute bugetele naționale. Sigur că unanimitatea la 27 de state membre va fi dificil de găsit, dar dacă se găsește un acord pentru a avea o taxă identică într-un număr semnificativ de state membre, atunci va trebui să contribuie la uh, bugetul Uniunii și statele care decid să facă așa ceva vor putea să-și reducă contribuțiile naționale la bugetul comunitar și astfel vor avea marge de manevră importantă pentru a-și reduce propriile deficite și datorii și ceilalți vor trebui să suporte consecințele. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Casa. Mulțumesc, domnule președinte comportamentul uh, irresponsabil al sectorului financiar a contribuit la criza cu care ne confruntăm. Ca o consecință, sectorul financiar trebuie să contribuie să suporte prețul. Însă această taxă pe tranzacțiile financiare cred eu că uh, e uh, poate nu neapărat modul uh, uh, corect de a face acest lucru, pentru că prețul va fi suportat, va fi plătit de consumatori, uh, apoi uh, se va produce probabil o delocalizare, că nu înseamnă că această taxă va fi impusă în toată lumea și într-o situație de criză noi trebuie să ne asigurăm că avem un sector financiar competitiv ă, date fiind toate aceste elemente, eu cred că trebuie să fim foarte atenți când dorim să introducem o taxă care ă, amenință această competitivitate și nu prea ă, cred în documentul Comisiei de Valoare de Impact. Nu este foarte convingător. S-au exprimat critici uh, și apoi Comisia și-a ajustat evaluările pentru a demonstra exact uh, contrarul criticilor. Deci nu mă convinge această taxă impusă doar la nivel european și aș solicita colegilor să fie de acord cu mine și să respingem propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, domnilor și domnilor, vom efectua o mică modificare în program, pentru că doamna ministru Festager trebuie să ne părăsească, așa încât voi da în primul rând cuvântul domniei sale și apoi vom avea procedura intervențiilor spontane. Vă rog, doamna ministru, aveți cuvântul. Forman, mange tak for en øh, meget nuanceret... Mulțumesc că uh, dezbaterea a fost extrem de, de, de nuanțată și foarte, foarte intensă. Și asta demonstrează că ceea ce s-a făcut deja pe marginea propunerii comisiei este foarte important. Raportoarea, raportorii din umbră au muncit din greu și diverse comisii ale Parlamentului și-au adus și ele contribuția. E vorba de un dosar care este foarte de actualitate și sperăm că va fi dezbătut și la următorul summit în luna iunie. Un element important în această dezbatere este <clears throat> oarecare unanimitate în privința menținerii unui sector financiar viabil care să ducă la creștere economică, care să uh, Um, prezinte produse, să zicem, sănătate cu, uh, sănătoase, cu riscuri minime pentru cetățeni. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat pe acest dosar și sperăm că toate cele trei instituții vor continua a munca pe reglementarea sectorului financiar. Un prim rezultat tangibil uh, și care ne provine de la vechile Uh, președinții se referă la studiul nostru privind produsele derivate financiare. Acesta reprezintă o etapă importantă în acest proces, iar mai apoi uh, decizia Consiliului din ultimele zile se va reflecta în continuare uh, în ceea ce privește hotărârile luate pe marginea agențiilor de rating Uh, știm bine că e vorba de credibilitatea noastră până la urmă. Sperăm că și Parlamentul va avea aici uh, un, o dezbatere inclusiv pe marginea euroobligațiunilor. În sfârșit, dar nu ultimul rând, vom începe trialogul privind uh, cerințele legate de capitaluri. Avem o propuneri, o serie de propuneri de la Comisie care cere o serie de de, de, de, de condiții mai stricte legate de lichidități și o serie de întreagă de măsuri care vizează uh, firmele și companiile care plătesc dividende. Domnilor și domnilor, în această dimineață s-a evocat cooperarea întărită între instituțiile europene și statele membre, însă avem nevoie la Consiliu de unanimitate, deoarece există o agendă comună și la Consiliu, o mai bună reglementare a sectorului financiar. Discuția privind taxa pe tranzacțiile financiare nu face decât să completeze această dezbatere mai largă vizând reglementarea sectorului financiar. S-au pus mai multe întrebări uh, și s-au evocat mai multe lucruri aici de către membrii dumneavoastră și contra acestei taxe. S-a pus întrebarea despre cum va funcționa această taxă, despre cine va plăti nota de plată, despre eventuale scutiri, despre distinția care poate fi făcută între tranzacțiile cu caracter speculativ și celelalte, despre avantajele și dezavantajele unei uh, unei cooperări întărite și așa mai și despre problema cu unanimitatea la Consiliu. Mulți dintre deputați au spus că va fi greu să se obțină o astfel de unanimitate la Consiliu. Iar unii cred chiar că va fi greu să se pună în aplicare și acea cooperare consolidată întărită în privința pieței interne. În sfârșit, această discuție a reflectat interesul care este arătat împărțirii veniturilor din această taxă. La Consiliu vom continua reflexia în acest sens. Am la notă de cele spuse astăzi aici, ca și de propunerea Parlamentului care de fapt, Parlament care arată că este foarte interesant, interesat de acest dosar. Vom avea două piste de reflexie odată propunerea comisiei și a doua oară exact ceea ce ați dezbătut dumneavoastră aici. Vom continua să ne gândim la taxă, dar și la eventuale alternative la aceasta. Anumite state membre au alte tipuri de taxe, s-a vorbit mult despre acest uh, timbru fiscal, există și alte instrumente similare în alte state. Mulțumesc tuturora pentru participarea la această dezbatere, foarte interesantă, foarte nuanțată și pentru contribuțiile pe care le-ați adus la propriile noastre lucrări la Consiliu, care ne permit să continuăm pe această cale. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Vișiu. Mulțumim, doamnă ministru, și mulțumim pentru prezență. Vă urăm drum bun. Acum începem procedura intervențiilor spontane. Ca informație vă spun că avem de trei ori mai multe cereri uh, decât timp disponibil. Voi putea da cuvântul jumătate din solicitanți uh, și voi fi foarte strict pentru respectarea timpului. Domnul Kelly, în primul rând. Mulțumesc, uh, domnule președinte, se spune că în viață nu putem fi siguri decât de două lucruri, de moarte și de impozite, de taxe. Um, dar din păcate, iată că liderii politici nu se pun de acord în legătură cu taxele. Instituțiile financiare, din păcate, câștigă datorită politicienilor elementul cheie pe care îl putem noi face, trebuie să facem presiune asupra G20 ca să se introducă această taxă la nivel global. Că dacă nu, singura opțiune ar fi să-l introducem în cele 27 de state membre. Uh, și trebuie să privim această taxă ca un proiect pilot, poate pentru 2-3 ani, o perioadă de 2-3 ani și să vedem uh, ce se va întâmpla dacă va exista într-adevăr o relocare sau nu. Eu am anumite îndoieli pentru că ratele nu sunt mari. Bine, mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Tabaidi. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, az unió nem rájuk hanem a această taxă pe tranzacții uh, fin, uh, financiare este importantă pentru că până în acest uh, moment sectorul financiar nu a purtat o povară pentru depășirea acestei crize. Este vorba de tranzacții speculative care ar trebui să fie, să fie impozitate, impozitate și, drept urmare, această sarcină ar fi diseminată mai bine. În acest moment, uh, guvernul din uh, Ungaria își dorește, de fapt, impozitarea mai mult a clienților, a contribuabililor. Propunerea din, uh, făcută de guvernul ungar se referă la tranzacțiile bancare, la cumpărăturile pe care le faci cu, le faci cu cartea de credit și așa mai departe. Eu aș dori să subliniez faptul că ar trebui să, să impozităm sectorul uh, financiar. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Miranda. Obrigada, președinte. Senor comisariu, deput... Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte, doamnă ministru. Trebuie să fim îndrăzniți, îndrăzneți, doamnă Podimată, trebuie să fim curajoși, să nu ne fie frică de sistemul financiar. Această taxă este un semnal politic puternic și sper că și știu că cetățenii așteaptă să facem ceva în acest sens, să ne ocupăm de bănci și de tranzacțiile cu risc sporit. Băncile sunt la originea crizei și sperăm că taxa va limita uh, comportamentele speculative. În plus, va spori um, capacitatea Europei de a investi și de a crește uh, ocuparea, va fi o mai mare transparență pe plan financiar. În țara mea, un exemplu foarte bun. Sute de mii de persoane sunt afectate de speculațiile din sectorul bancar. Oamenii sunt afectați, oameni care au economisit și care nu pot să-și mai recupereze uh, economiile. Doamna Angelili urmează. Mulțumesc, președinte. Astăzi Parlamentul poate da un semnal puternic la adresa Consiliului pentru a se introduce o taxă pe tranzacțiile financiare. E, mai, e vorba mai ales un mesaj concret către cetățeni, către firmele europene care ne întreabă ce facem noi ca să combatem criza economică. Și în numele uh, unei acțiuni concrete, o taxă pe tranzacțiile financiare ar produce aproape 60 de miliarde de euro care pot fi alocate dezvoltării, ocupării și ușurării presiunii fiscale uh, la care sunt supuși cetățenii. Dar ar fi și un mesaj de echitate, de uh, justiție, pentru că și sectorul financiar, după cum cer cetățenii noștri, trebuie să-și uh, dea, dea contribuția pentru a suporta costurile crizei economice și trebuie să joace propriul rol. Mulțumim, doamne Podimata, pentru angajamentul uh, asumat. Mulțumesc și acum, doamna Flașicova Beiva. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, dragi colegi, astăzi, prin votul său, Parlamentul poate transmite un mesaj important nu doar Consiliului și reprezentanților statelor membre care resping acest uh, instrument, ci și cetățenilor. Până acum doar cetățenii europeni au trebuit să plătească vina uh, sectorului uh, financiar. Introducerea taxei asupra tranzacțiilor financiare poate fi importantă pentru a combate consecințele negative ale crizei economice în statele membre și în plus poate avea un efect uh, important și asupra bugetului european. Deci trebuie să ne gândim cum vor fi distribuite veniturile provenite din, acest, uh, din această taxă și cum pot fi reduse contribuțiile statelor naționale la bugetul uh, Uniunii Europene. Cred că putem câștiga până la urmă aproape 57 de miliarde de euro care pot consolida piața internă. Eliminăm uh, distorsiunile concurențiale și uh, limităm activitățile speculative. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Mesaros. Vă mulțumesc, domnule președinte. Criza economică s-a extins foarte repede și asupra economiei reale, lucru care a avut consecințe negative asupra ocupării locurilor de muncă. Diferite guverne naționale europene au trebuit să recurgă la reduceri uh, bugetare, la micșorarea uh, administrației uh, publice dar toate aceste măsuri nu au contribuit la depășirea crizei economice. Această criză economică și taxa asupra tranzacțiilor financiare sunt două teme foarte importante pentru că prin această taxă am putea limita activitățile, tranzacțiile speculative, am putea genera venituri suplimentare pentru Uniunea Europeană și am putea uh, distribui uh, mai uh, onest sarcina asupra tuturor. Deci avem nevoie de această taxă pentru că Uniunea Europeană este cea mai mare uh, piață financiară în mod uh, la nivel mondial și avem obligația de a introduce această taxă. Domnul Liberațchi, vă mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc doamnei Ani Podimata, să o felicit pentru acest uh, raport. Am uh, luat uh, notă într-un mod pozitiv de poziția Comisiei. Uh, se pare că unele lucruri se modifică și în Consiliu, dar aș dori să cer președinției daneze să încerce în continuare să ajungă la un compromis, la un punct comun în Consiliu. Mă, uh, ne liniștește puțin atitudinea dublă din partea PPE-ului, neclară, pentru că mm, peste tot s-a spus noi suedezii, noi britanici, este evident că se manifestă aceste uh, aspecte uh, naționaliste. În loc, în loc să economisim miliarde de euro, ar trebui să ne gândim la cum putem ajunge la noi investiții care să asigure o uh, creștere economică, să creeze noi locuri de muncă. Vă mulțumesc! Obrigada, Sr. Presidente. Eh, desde pelo menos o final. Noi suntem pentru o astfel de taxă și, de fapt, de ani de zile avem aceeași poziție, ea poate să ajute la combaterea speculației financiare, chiar dacă nu este suficient. E nevoie de măsuri suplimentare. Mai cu seamă Uh, stoparea și oprirea produselor financiare speculative și a paradisurilor fiscale. Însă, suntem cumva îngrijorați pentru că această taxă uh, dă cumva un privilegiu necuvenit uh, um, produselor, de, de, de, produselor derivative, derivate care nu sunt tasate decât la 0,01%. Mi se pare dezechilibrat Credem, în orice caz, că veniturile de această taxă trebuie să fie destinate luptei împotriva sărăciei și nu pentru a echilibra statele membre, adică bugetele acestora. Dacă problema există la buget, ea nu va fi rezolvată uh, prin această taxă. În sfârșit, dau cuvântul comisarului Șemeta. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membri, doamnă ministru. Doresc să vă mulțumesc pentru susținerea uh, pentru taxa pe tranzacțiile financiare, semnal important la adresa statelor membre. Discuțiile continuă la nivelul Consiliului și aș dori să mulțumesc președinției daneze pentru că uh, ne-a susținut cu analizele tehnice în procesul de negociere. La Consiliul Informal Ecofin din martie, ministrii au convenit că trebuie să continue activitatea pe marginea propunerii Comisiei și pe această bază opțiunile care s-ar putea bucura de susținere pe termen scurt ar trebui uh, analizate. Salut intenția președinției eh, pentru o dezbatere de orientare pe data de 22 iunie în ECOFIN, după cum a anunțat. În, ace- în eh, acest răstimp voi continua să apăr o bază cât mai largă pentru TTF la nivelul Uniunii Europene. Eh, de asta avem nevoie pentru o situație echitabilă pentru o piață unică și pentru a combate schimbările climatice și pentru a avea dezvoltare. Avem multe argumente pe care le-am auzit aici în favoarea TTF la nivel european și pe drept cuvânt. De asemenea, am auzit și anumite îngrijorări pe puncte specifice. Bun, Acum, în, uh, experții statelor membre ne vor ajuta uh, pentru a face analiză tehnică și pentru a găsi și soluțiile corespunzătoare și deci, sigur că și Comisia va contribui la această muncă. Uh, subliniez un punct de natură generală. Taxa pe tranzacțiile financiare va ajuta la o reconstrucție a relațiilor între sectorul financiar și cetățeanul de pe stradă aceste relații, din păcate, au fost foarte afectate în ultimii ani și va ajuta la re- restaurarea uh, încrederii consumatorilor și la ajutorarea economiei reale. Uh, TTF poate deveni un instrument important pentru agenda noastră de creștere. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, și acum dau cuvântul raportoarei doamnei Podimata. Thank you very much. Uh. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dragi colegi, pentru a fi coerenți în poziția noastră. Aș dori să vă aduc aminte că în Europa există deja 9 state care au o formă de taxare a tranzacțiilor financiare, inclusiv în uh, cel mai important uh, centru de tranzacții financiare. Deci, este foarte clar că o taxă asupra tranzacțiilor financiare bine gândită nu va duce la relocarea instituțiilor financiare. În al doilea rând, unii colegi și-au exprimat temeri legate de consecințele negative ale acestei taxe asupra creșterii economice, asupra societăților și așa mai departe, gospodăriilor. Adevărul este că societățile și uh, oamenii de rând suferă în acest moment datorită sectorului uh, financiar, suferă datorită ratei mare de TVA și a ratelor mare de impozitare a muncii în legătură cu scutirile care ar duce la distorsiuni și la noi lacune. Aș dori să vă aduc aminte că în Comisia Econ, în Comisia Econ am ajuns la un compromis prin care scutim în mod provizoriu fondurile de pensii până când directiva va fi revizuită. Am acceptat aceste scutiri în spiritul găsirii unui compromis în ciuda faptului că această taxă ar avea un impact minim asupra fondurilor de pensii, în schimb asigurând mai bine pensiile europene, europenilor, stimulând o strategie de investiții mai prudentă. Însă, dacă am acceptat scutiri uh, și mai extinse asupra uh, altor instituții financiare cu strategii de investiții mai riscante, cred că nu am fi coerenți în legătură cu obiectivele pe care ni le dorim. În concluzie, dragi colegi, aș dori să vă cer să sprijiniți cu o mare majoritate un sistem de impozitare asupra sectorului financiar pentru a transmite un mesaj puternic din punct de vedere politic Consiliului, mai ales în contextul de astăzi, când are loc uh, Consiliul uh, informal care va discuta această temă și trebuie să demonstrăm că Parlamentul European a fost, este coerent în apărarea politicilor pe care le-a cerut de la începutul acestei crize. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi pentru contribuția noastră. Doamnelor și domnilor, cu aceasta închei dezbaterea pe acest subiect. Votul va avea loc la orele 12 astăzi. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este dezbaterea